discutat în Parlamentul European. Al treilea anunț. Autoritățile competente din Franța au adresat Parlamentului o solicitare de um, ridicare a imunității parlamentare a doamnei Marine Le Pen, conform articolului 6 aliniatul 2 din regulament. Această solicitare a fost trimisă Comisiei competente, adică Comisiei pentru Afaceri Juridice. Al patra comunicare. Comunic am primit din partea mm, grupurilor ALDE